Okay, ladies and gentlemen, dear colleagues. Uh, Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă propun să începem. Suntem la punctul 13 de pe ordinea de zi. Uh, starea actuală a negocierilor comerciale cu Mexic am avut și anul trecut, în noiembrie, un schimb de vederi pe acest subiect și am avut și o delegație oficială în Mexic organizată anul trecut. Negocierile stabilesc un termen ambițios pentru finele anului 2017, pentru că ne-am dorit să avem uh, concluzii înainte de conferința OMC. Deci, încă suntem în etapa negocierilor și sigur că dorim să știm care este etapa în care ne aflăm. Avem și reprezentanții ai ambasadei Mexicului prezenți în sală, bun venit, și bineînțeles și Helena König, care este negociatorul șef al acestui acord. Îi voi da cuvântul doamnei König, după aceea raportorului nostru, doamna Pinheiro și după aceea deputaților. Doamna König, unde ne aflăm? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, excelență, mă bucur să pot fi prezentă uh, la această discuție. Așa cum a spus și președintele, am avut o foaie de parcurs foarte ambițioasă. Speram să încheiem negocierile până la finele anului 2017, dar ambele părți până la urmă au acceptat ideea că poate am fost prea ambițioși dar uh, până la urmă ne dorim ca aceste negocieri să uh, fie cu rezultate bune pentru economiile noastre. Deci, am realizat progrese foarte importante în runda din decembrie. Există încă uh, o serie de subiecte deschise, dar există și unele elemente cheie care încă trebuie să fie stabilite. Nu este neapărat o situație neobișnuită între 12 uh, și 22 uh, decembrie am avut o rundă de discuție în Mexico City. Am aprofundat discuțiile în legătură cu unele chestiuni cheie care își așteaptă rezolvarea, protecția investițiilor, achizițiile publice, pentru că uh, au fost cerințe din partea Uniunii Europene uh, să găsim soluții pentru uh, structura federală a Mexicului. De asemenea, am avut discuții cu rezultate pozitive privind serviciile. Există încă probleme deschise în ce privește uh, mișcările uh, oamenilor de afaceri și unele chestiuni de asemenea legate de dreptul de proprietate intelectuală, reglementări din acest punct de vedere. Pe de altă parte, am avut unele progrese în ce privește capitolul de combatere a corupției, în legătură și cu alte servicii pentru care noi am uh, făcut deja o ofertă. Am avut discuții binevenite, deși destul de dificile privind indicațiile geografice. Este un interes uh, aparte al Uniunii Europene, dar este important ca și industria mexicană să poată să-și ofere bunurile pe piață. De asemenea, am avut discuții în legătură cu recentele oferte uh, pentru bunuri și probabil că vor continua discuțiile când ne apropiem de faza finală. Deci, în ce privește uh, această întâlnire din Mexico City la finele anului, uh, ne-am reconectat cu cele două echipe de negociatori. Uh, Uh, am fost din nou în Mexic uh, acum două săptămâni și, uh, de asemenea, echipa mexicană va veni la Bruxelles în cea de-a treia săptămână din februarie. Deci, după cum puteți constata, avem o foaie de parcurs destul de intensă și uh, uh, suntem angajați în uh, încercarea de a finaliza aceste negocieri cât mai repede cu putință, pe cât posibil uh, în prima jumătate a acestui an. Spuneam că am dori să închei, finalizăm negocierile înainte de a începe campania electorală din Mexico City, pentru că uh, pe 1 iulie anul curent vor avea loc alegeri parlamentare și pe 1 martie începe deja campania electorală. Echipele eh, de negociatori se vor întâlni, vom avea contacte pe plan ministerial și eh, la Davos va avea loc doamna comisar Malmström o întâlnire cu negociatorii, dar s-a arătat și dispusă să se deplaseze în Mexic când ne apropiem de faza finală a negocierilor și vor mai rămâne unul, două subiecte care vor necesita o discuție aprofundată pe plan ministerial. După cum cunoașteți, am spus de altfel de la început, pentru a obține rezultate pozitive ale acestor negocieri, uh, trebuie să intensificăm eforturile, este nevoie de modernizarea acordului existent și este important să operăm această modernizare pentru că uh, deja uh, au trecut 15 ani de când a intrat în vigoare tratatul și au existat modificări legislative în Mexic, dar și în interiorul Uniunii Europene. Deci, este mai ușor, sigur, să negocieze atunci când există deja un acord. Nu este nevoie de schimbare a prevederilor din fiecare capitol, dar dumneavoastră știți că uh, în decembrie deja a circulat un text în legătură cu ceea ce s-a realizat. În ce privește accesul bunurilor la piețe, vorbim de sectorul agricol care nu a fost uh, implicat în acordul precedent. De asemenea, în ce privește rezolvarea litigiilor de către o instanță internațională pentru investitori, uh, este o discuție în curs. M-aș opri aici și pot răspunde la întrebări dacă va fi necesar. Mulțumesc foarte mult, doamnă König, și dau cuvântul acum raportorului nostru, Ima. Mulțumesc, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim Comisiei pentru explicații. Sunt raportorul Parlamentului European pentru modernizarea acordului comercial cu Mexico și aș vrea să încep subliniind importanța acestui acord pentru ambele părți. Este important să se ajungă la un acord bun, un acord ambițios care să poată să facă față provocărilor globale, să ne ajute să facem acest lucru împreună. Niciuna dintre părți să nu aibă parte de un acord care să meargă dincolo de acordurile firmate recent. De aceea evaluez foarte bine efortul făcut de cele două echipe de negociere, atât Mexicul cât și Uniunea Europeană. Este fundamental să se încheie un raport înainte de începutul campaniei electorale și trebuie să putem vota noi Parlamentul acest acord așa încât conținutul este extrem de important și trebuie să-i acordăm tot timpul necesar pentru a ajunge la raportul pe care îl dorim. Am câteva întrebări la care doresc mai multe detalii din partea Comisiei și din partea reprezentanților Mexicului care, pe care uh, cărora le urez uh, binevenit. Achizițiile publice. S-a vorbit uh, despre deschiderea pieței la nivel federal, la nivelul pe care îl dorim noi, care ar fi reciprocă. Uh, aș dori mai multe detalii, vreau să știm unde ne aflăm și cum se va rezolva această situație. În ce privește soluționarea litigiilor, se pare că Mexicul a făcut un pas înainte, a acceptat propunerea, dar care va fi poziția Mexicului privind propunerea europeană de a crea un tribunal multilateral pentru a apăra multilaritmul, ideea aceasta a unui tribunal multilateral pentru invenții, uh, pentru investiții? denumirile de origine. Există dificultăți pentru că sunt două sisteme diferite. Sistemul mexican care se concentrează pe mărci și sistemul de protecție a protecției indicațiilor geografice. Aici au apărut litigii uh, în acest domeniu. Avem experiența cu Canada și Canada avea același model ca Mexico, lucrurile s-au rezolvat acolo și am menținut modelul nostru. Care este situația în Mexic? Cât privește capitolul de dezvoltare durabilă, din informațiile publicate îmi dau seama că în a șaptea rundă de negocieri din decembrie, Comisia a anunțat că s-a încheiat negocierea privind capitolul de dezvoltare durabilă, dar aș vrea să știu în ce termen s-a încheiat, care sunt uh, rezultatele principale obținute, care sunt termenii, cum a inclus uh, Comisia uh, Ideea garantării comerțului și dezvoltării durabile într-o manieră mai coerentă, mai ambițioasă și mai eficientă ce dispoziții sunt prevăzute pentru îndeplinirea legilor care țin de piața muncii și de protecția mediului, ca și cele referitoare la mediul internațional, uh, convențiile Organizației Internaționale a Muncii și organizațiile uh, și acordul de la Paris privind uh, protecția mediului. În ce privește protecția și egalitatea dintre cele două sexe, nu există un capitol anume dedicat acestui subiect. Comisia se gândește măcar să aibă câteva dispoziții referitoare la egalitatea dintre bărbați și femei, ar fi important pentru Mexic care să, să aibă asemenea prevedere, astfel încât și femeile să poată beneficia de pe urma comerțului internațional. În ce privește drepturile omului, ieri am aflat rezultatele situației drepturilor omului în anul 2007, 2017 uh, în Mexic. Sunt zeci de morți, uh, zeci de persoane asasinate în fiecare zi, peste 15.000 de anchete de, bazate pe feminicid, 35 de femei violate în fiecare zi, aproape de 13.000 și sunt mult mai multe cazuri decât în anul precedent iar cifrele depășesc uh, anii cei mai uh, grei ai războiului împotriva narcotraficanților. Uh, guvernul își face tot ce poate pentru a combate această criminalitate. Știu că sunt, e vorba de anchete complexe, dar cum putem coopera cu Mexic pentru a pune capăt acestei nenorociri? Lupta împotriva corupției Uniunea Europeană, în a cincea rundă de negocieri, și-a prezentat oferta cu dispoziții speciale pentru spălarea banilor și aș vrea să știu cum a primit Mexic oferta Uniunii Europene și care sunt evoluțiile din ultima rundă de negocieri privind această chestiune. În ce privește transparența, ieri am primit o veste bună Parlamentul, Comisia noastră, grupul meu a cerut cu insistență publicarea mandatului Consiliului când, pentru începutul negocieri. Ieri s-a publicat mandatul pentru, cu negocierile cu Chile. E o veste bună, dar asta nu trebuie să fie o excepție și nu trebuie să fie o noutate. Trebuie să fie, de fapt, normalitatea unui comportament și aș vrea să știu când se prevede publicarea mandatului de negociere cu Mexic, după opt runde de negociere. Iar în ceea ce privește calendarul, există o temă care mă preocupă, și anume când se prevede uh, publicarea evaluării de impact privind durabilitatea, cu timp suficient pentru a putea fi luată, avută în vedere în procesul de negociere și dacă considerați că realmente vom ajunge, așa cum dorim, și cred că este și necesar să se voteze acordul acesta în timpul acestei legislaturi, în timpul acestei legislaturi a Parlamentului. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Iar acum raportorii din umbră, Emma McLang. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că acest acord între Uniunea Europeană și Mexicul trebuie să fie modernizat. Este foarte important și noi ar trebui să um, ne fi respectat termenul stabilit decembrie 2017. Poate că ar fi trebuit să aflăm mai multe de ce nu am putut să ne respectăm până la urmă acest obiectiv, pentru că era important să facem progrese și în ce privește achizițiile publice, dar și combaterea corupției. Aș vrea să știu acum ce așteaptă Mexicul din partea Comisiei, pentru că uh, au existat multe discuții uh, ce așteptăm noi uh, din partea mexicană, ce așteaptă ei de la noi, ca să înțelegem mai bine care este cauza întârzierii. Iar în ce privește revizuirea acordului NAFTA, are un impact asupra uh, negocierilor. Și o ultimă chestiune, când e vorba despre investiții și uh, protecția investițiilor, uh, instanța internațională care să rezolve litigiile, când uh, se va putea cădea de acord asupra ei. Mulțumesc. Luna Sanchez din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem preocupați de situația dramatică a drepturilor omului din Mexic că trece prin uh, momente absolut însângerate. Cifrele pentru anul 2017 arată 76 de morți pe zi, despășind astăzi uh, anii cei mai grei din lupta împotriva narcotraficului. Sunt uh, asasinări ale ziariștilor, ale apărătorilor drepturilor omului și la fel corupția este endemică, endemică iar impunitatea în țară este absolut uriașă Acum câteva zile uh, am aflat că a fost uh, atacată caravana în care se afla candidatul uh, băștinaș la președinția Mexicului și capitolele de dezvoltare este extrem de important, iar în cazul Mexico este o urgență. Grupul nostru arată că s-au făcut progrese în acest domeniu în ultimul timp și salutăm uh, interesul crescând al Comisiei Europene pentru a alimenta eficiența acestor capitole în tratatele comerciale. Dar, cum arătam săptămâna trecută la Strasbourg, trebuie să fim mai ambițioși și să garantăm o, uh, faptul că aceste clauze din aceste capitole sunt obligatoriu și sunt respectate. Trebuie să existe, deci, mecanisme de sancționare. Este singurul element care garantează faptul că protecția acestor clauzele este realmente eficientă. Este important să existe o clauză de revizuire a întregului acord. Dacă modernizarea acestui acord nu include aceste două elemente pe care le considerăm uh, numitorul comun, uh, atunci pentru noi va fi imposibil să uh, ajutăm în acest sens. Este important ca elementele concrete care apar în, în acord trebuie să fie sancționate și cum vor fi ele menționate în acord, iar în ce privește conținutul acestor capitole, Aș vrea să știu ce elemente uh, care provin din acordul de la Paris privind protecția climei sunt incluse aici, ce prevederi sunt incluse din acordurile privind convențiile uh, Organizației Internaționale a Muncii, Mexicul nu a ratificat convenția privind protecția negocierilor colective E vorba de conținuturi foarte ample care sunt extrem de relevante pentru statele membru și pentru noi și de aceea considerăm că nu numai că trebuie garantată transparența conturilor, dar trebuie ca guvernele statelor membre să poată să-și dea avizul asupra acestei chestiuni. Deci mai am încă o întrebare. Acordul va fi considerat mixt sau nu? Mulțumesc. Din partea verzilor, Heidi Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la două aspecte. În primul rând, capitolul anticorupție pentru că sunt destul de sceptică, mi se pare, că ceea ce propuneți dumneavoastră nu uh, uh, trece de uh, unele recomandări făcute. Aș vrea să știu dacă uh, uh, tinde spre a impune în acord uh, și obligativitatea de a recurge la măsuri anticorupție. Dar mă interesează și cum uh, au progresat negocierile NAFTA pentru că uh, poate că există o ușoară abordare diferită, vor fi niște negocieri comerciale paralele, cele cu Statele, Statele Unite, Canada, Uh, și Mexicul pe de-o parte și pe de altă parte Uniunea Europeană și Mexicul. Pentru că uh, ar putea să apară unele probleme interesante, inclusiv pentru discuțiile noastre viitoare. Mulțumesc! Iar acum, uh, Caroline Lansman-Heinz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu găsesc că este important ca uh, la 15 ani după ce a intrat în vigoare primul uh, acord să fie nevoie să-l modernizăm, dar uh, multe chestiuni deja au fost menționate de colegi. Aș insista și eu. Cum arată, de fapt, mandatul negocierilor? Ar fi foarte important pentru noi, pentru că, de fapt, ne dorim în legătură cu negocierea tuturor tratatelor viitoare să își cunoaștem elemente care țin de mandat pentru a putea reacționa. În ce privește sistemul ISDS? Au existat multe discuții. Care este poziția Mexicului vis-a-vis -vis de acest sistem. Ce progrese s-au făcut? S-a menționat deja corupția și mie mi se pare că se e, discută mult despre această problemă. Dar ce se va întâmpla dacă Mexicul nu va respecta angajamentele? Pentru că e, a cere e, realizarea e, bătăliei anticorupție doar pe bază voluntară, nu mi se pare că poate fi o soluție. O altă chestiune care este importantă pentru socialdemocrații că fostul nostru raportor a trecut la PPE, se ocupa de mecanismele de sancțiune. Deci acum sper ca și PPE-ul să ne sprijine în introducerea unor mecanisme de sancționare a încălcărilor tratatului. Cum se discută cu Mexicul din acest punct de vedere? Mulțumesc. Ultima intervenție, doamna Minăr. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană uh, uh, încearcă să urgenteze încheierea unor tratate de liber schimb, dar am primit și o scrisoare din partea unor ONG-uri în noiembrie deja s-a solicitat să facem și o analiză de impact a tratatului existent în clipa de față cu Mexicul. Trebuie să existe și unele evaluări ex ante, pentru că ne interesează până la urmă să verificăm și durabilitatea ca să știm cum să negociem modernizarea. Deci, un studiu de impact, de asemenea, presupune o consultare amplă în care toate părțile implicate și ONG-urile care se ocupă de protecția uh, drepturilor omului să fie implicate. Mexicul în clipa de față nu are o faimă foarte bună în ce privește respectarea drepturilor omului. Cum analizăm situația actuală? Există rapoarte de la Amnesty International foarte critice la adresa Mexicului. Noi ar trebui să efectuăm o analiză aprofundată și ar trebui să procedeze în tocmai și Comisia. Aș vrea să știu și dacă se lucrează pe marginea unor documente foarte serioase sau este o hârtie care poate fi neglijată. Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot and perhaps from my... Mulțumesc și eu aș dori să fac două observații problema NAFTA. Puteți să ne furnizați unele explicații în legătură cu evoluțiile în cadrul negocierilor NAFTA și cum ar putea ele să influențeze negocierile noastre? Pentru că ultimele informații primite în legătură cu negocierile NAFTA ar putea să aibă un impact asupra strategiei părții mexicane. În al doilea rând, în ce privește capitolul TSD. Deci, Puteți să ne informați în legătură cu uh, acest uh, capitol în comparație cu uh, capitolul corespunzător din acordul CETA? Pentru că aici se prevede că partenerii trebuie să Uh, garanteze că sistemul juridic național va fi uh, adaptat corespunzător și pregătit pentru a uh, decide în legătură cu cazurile de violare a regulamentelor. Deci este vorba până la urmă de instanțele naționale, dacă vor fi pregătite iar ă, din acest punct de vedere m-ar interesa o comparare a prevederilor. Doamnă König, aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, stimați membri. Câteva întrebări, nu puține. Aș începe cu un comentariu făcut la început în legătură cu importanța unei ambiții adevărate în legătură cu acest acord. Am avut recent un acord încheiat uh, care poate să ne inspire. E vorba de uh, CETA și avem și acordul NAFTA în curs de negociere. Avem însă și alte acorduri în vedere, Japonia și Vietnamul. Acesta este contextul. Acum, intrând în detalii, achizițiile publice. Am spus la început că Accesul la piața subfederală este foarte important pentru noi. Sunt lucruri pe care le-am tot discutat de ceva vreme încoace cu Mexicul, care țară nu și-a deschis, de fapt, piața la acest tip de achiziții subfederale și este un domeniu unde guvernul central trebuie să se, să se consulte cu statele mexicane pentru a vedea ce face. Am avut discuții la nivel ministerial în acest sens și putem să spunem că această țară a acceptat cel puțin principial ideea de a avea posibilitatea um, de a deschide piațele statale, deci subfederale, față de achizițiile publice, dar în orice caz trebuie să existe un acord la acest nivel. E un capitol în continuare deschis. Suntem uh, angajați în discuții la nivel uh, înalt și bineînțeles că Mexicul încearcă să vadă ce soluții pot fi aduse înainte ca acordul să fie încheiat. În ce privește sistemul de tribunal internațional sau instanță internațională, în decembrie ministrul Guajardo și comisara Mastro s-au întâlnit și poate vă amintiți, dacă ați consultat procesul verbal, uh, de la acea întâlnire că Mexicul a acceptat să uh, preia sistemul nostru cel nou de instanță care este foarte diferit de cel pe care el l-a avut până acum și pe care îl aplică în relațiile sale bilaterale. Bineînțeles că am discutat și instanța uh, multilaterală pentru investiții multilaterale E un alt uh, capitol, pentru că nu aici, în acest acord, uh, vom include această instanță, dar uh, Mexicul pare să manifeste interes față de acest mecanism, deoarece există și niște consecințe economice atunci când mergi la un sistem bilateral către unul multilateral. Cu toate acestea, în cadrul acestor negocieri, ne concentrăm pe sistemul bilateral de de instanțe și acestea sunt discuțiile în curs. În ce privește indicațiile geografice, da, într-adevăr, nu e simplu acest subiect. Acestea sunt legate, bineînțeles, de accesul pe piața bunurilor uh, agricole. Mexicul este pe cale de a elabora o legislație a sa națională uh, în ce privește indicațiile geografice. Poate că știți din discuțiile precedente cum că Uniunea Europeană a insistat ca toate principalele indicații geografice de pe lista noastră să fie protejate în maxim, dar știți probabil de asemenea că avem o serie de uh, indicații geografice mai mult de 10, unde dorim oarește flexibilitate, așa cum am văzut și cu Japonia. Dar ideea este că atunci când există interese economice, comerciale, reale, Uniunea Europeană este gata să caute soluții. Dar bineînțeles că trebuie să fie temeinic argumentate din punct de vedere economic și juridic aceste argumente și bineînțeles că nu trebuie ca aceste indicații geografice ale noastre să fie neprotejate. Cât privește mandatul, așa cum știți probabil, Comisia a cerut mandatul, ca mandatul pentru Mexicul să fie și el publicat. Nu am știri sau vești în acest sens. Ne bucurăm că cel cu Chile a fost publicat. Uh, și Comisia, bineînțeles, dorește ca același lucru să se întâmple și cu mandatul privind negocierile cu Mexicul. Relativ la alte chestiuni pendinte, am vorbit despre indicațiile geografice și mai devreme am vorbit și de o serie de aspecte legate de accesul pe piața unor bunuri agricole, unde trebuie să ne punem de acord de ce privește tarifele vamale. Negocierile acestea sunt interconectate, dar totul este interconectat pentru că nu ne punem de acord, până nu ne punem de acord asupra tuturor aspectelor din discuție. Vor mai fi discuții în următoarele săptămâni. Mi s-a pus întrebarea. Mexicul a arătat că e interesat de acest subiect al accesului pe piață, pe piață, așa cum și noi suntem interesați dar, bineînțeles, există și indicațiile geografice care sunt uh, de discutat, precum și alte capitole deschise, achizițiile publice și rezolvarea disputelor, dar nu numai. Mai sunt și altele, drepturile de proprietate intelectuală, de asemenea, și acestea sunt în, în discuție. Ce privește TSD? TSD-ul uh, acest capitol se apropie foarte mult de ce am uh, decis cu CETA. Textul uh, pe care l-am supus în decembrie vă va permeni în curând la Parlament. Cât privește Convenția uh, Organizației Mondiale a Muncii, ideea este de a implementa această convinție pe care ambele țări au semnat-o și să continuăm eforturile de a ratifica convențiile de la Organizația Mondială a Muncii, care încă nu au fost ratificate. Cât privește punerea în aplicare a capitolului TSD, um, aici la Parlament continuați să discutați acest subiect între părțile interesate, dar el nu uh, face parte, nu face obiectul negocierilor actuale cu Mexicul nu, pentru Mexicul se vorbește despre o clauză de revizuire care seamănă foarte mult cu cea din acordul cu Canada, CETA. Discuțiile pe plan intern încă nu au fost finalizate, pentru că este acest subiect uh, mai deosebit al sancțiunilor, de bună seamă și este prea de vreme în cursul discuțiilor ca să uh, vorbim despre un text finalizat cu aceste prevederi. Cât privește anticorupția, o, un alt capitol unde punerea în aplicare și regimul de sancțiune este în discuție, nu știm exact cum se va întâmpla asta, nu pot să fac niciun comentariu în această etapă. Comisia este foarte angajată în acest sens, bineînțeles, dar nu pot să vă spun cum vor evolua lucrurile, cel puțin nu deocamdată. În legătură cu chestiunea de gen, din păcate, aceste chestiuni au apărut cam târziu în cursul convorbirilor, deci nu au fost prezentate ca atare uh, Mexicului, deci nu în exercițiu preliminar de delimitare a parametrului. Sunt chestiuni de gen care apar în acordul politic sau pot să apară. O să vedem ce putem să facem pentru că aceste lucruri să apară și în faza de implementare a acordului, pentru a vedea deci ce e de făcut împreună cu Mexicul pe acest subiect. Bineînțeles că avem acordul general și partea comercială face parte din acesta, bineînțeles, și mai sunt subiecte care pot fi încă puse pe tapet, chiar dacă comerțul și genul uh, ca atare nu sunt acoperite ca atare, dar se poate discuta asta la partea de implementare politică, atunci când ea va începe. Am primit, mai ales din partea Franței, dar foarte târziu, o serie de propuneri, de exemplu, pe, în ce privește TSD-ul, atunci când capitolul respectiv se încheiase deja. Nu dorim să deschidem aceste capitole pentru că uh, Uh, suntem într-o fază destul de finală. Dacă totuși această fază se era prelungi în următoarele luni, poate vom reveni, dar odată totuși ce un capitol este închis, este foarte greu să te apuci să o iei de la capăt cu discuțiile fără a împiedica uh, finalizarea negocierilor până la urmă. În ce privește SIA, Comisia a făcut un studiu de impact înainte de a începe negocierile. Vorba de uh, studiul de impact privind sustenabilitatea. El este efectuat înainte ca negocierile să înceapă. Acest SIA, Sustainable Impact Assessment, are o întreagă procedură, noi contactăm pe parteneri ca să facă un raport și durează mult. Și una dintre probleme pe care le-am întâmpinat cu aceste negocieri este următoarea. Am dorit ca aceste negocieri să meargă foarte, foarte repede, să le terminăm practic într-un an și jumătate. Din păcate, calendarul asociat acestui studiu de impact pe sustenabilitate, oricât am vrea noi, nu a fost uh, finalizat ca să se potrivească cu ce dorim noi cu negocierile, ca și viteză. Uh, și bineînțeles că la acest studiu de impact ne concentrăm pe rapoartele care ne-au parvenit. Chiar dacă raportul final încă nu a fost uh, publicat sau produs și am discutat în cadrul dialogului cu societatea civilă în legătură cu acest subiect. Probabil că vom mai avea o altă discuție pe același subiect luna viitoare, în februarie. Va fi deci un alt raport care va apărea, probabil nu, ultimul, nu cel final, pe care ni-l dorim uh, până la începutul vacanței de vară. Din păcate, trebuie să vă spun că nu am reușit să finalizăm această etapă, dar pur și simplu nu a fost posibil să respectăm toate cerințele uh, Eh, cu acest SIA și cu tot, tot ce ni s-a spus cu raportul final. Cu toate acestea, am făcut o serie de pași în acest sens, care pot fi deja evocați în cadrul negocierilor în curs. Mulțumesc foarte mult! Doriți să trageți niște concluzii, pe scurt? Sí, muy breve. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Vreau să mulțumesc tuturor membrilor INTA pentru participare și pentru implicare. Sunt sigur că vom apăra ce am realizat. Suntem cu toții de acord că e fundamental ca să facem progrese în noile acorduri comerciale și să includem clauze în capitolul de dezvoltare durabilă care să fie eficiente și care să poată fi pusă în aplicare și care să poate introduce un mecanism bazat pe sancțiuni. Credem că propunerea asta a fost ascultată de comisie. Trebuie să fie un mecanism care să permită uh, detalii, dar uh, în momentul în care vom discuta, de vom discuta și vom ajunge la un context, trebuie să putem aplica aceste aspecte. Și ne preocupă și alte aspecte, cele care se referă la combaterea corupției. Dacă nu există angajamente ferme, este foarte greu să ne gândim că realmente putem uh, să punem capăt acestei nenorociri cu acordul comercial, ținând cont de toate evenimentele care se petrec acolo și apoi încălcările drepturilor omului. Iar în ce privește Tribunalul Multilateral pentru uh, Investiții, în Canada va fi apărat pentru că se crede în acest model. Cred că nu putem uh, semna un acord cu țări care nu se angajează să respecte asemenea mecanisme care pot să rezolve la nivel multilateral uh, diferendele litigiile dintre state și investitori. Sper ca Mexicul să țină cont de ce spune Parlamentul acesta, sper ca Comisia să țină cont. Parlamentul va vota până la urmă și noi reprezentăm apărarea intereselor tuturor cetățenilor europeni. Mulțumesc! Yes, yes. So this concludes... Mulțumesc. Deci am încheiat cu acest punct 13. Mergem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Negocieri în curs, de asemenea, dar care poate nu merg așa de repede ca celelalte. E vorba de negocierile cu India. Am început aceste negocieri, dacă nu mă înșel, în 2007. Procesul nu s-a încheiat încă și mă bucur că l-avem aici. Uh, doamna König, uh, unul dintre negociatorii în curs, ea este prezentă aici. Avem și ambasadorul Indiei, domnul Kuma, doamna Kuma, mă scuzați, întâi doamna König și apoi doamna Kuma vor avea cuvântul și domnul David Campbell Kahneman, Kahneman este raportorul pe acest subiect. Doamna König, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și mă bucur să mă află, aflu aici, în prezența excelenței sale, doamna Kumar, și să vorbesc în fața comisiei dumneavoastră. Este o ocazie bună pentru a face un bilanț în legătură cu etapa actuală în uh, discuțiile acestea care au fost reluate, acordul de liber schimb cu India, așadar, așa cum a spus domnul președinte, n a mai avut uh, runde oficiale de negocieri din 2013. Au existat o serie de discuții în legătură cu perspectivele reînceperii negocierilor în același timp. Am avut un summit foarte fructuos uh, al 14-lea UE-India anul trecut la New Delhi, în octombrie, și la acest summit în Europeană uh, și pe de altă parte prim-ministru Modi au hotărât să reîncepe, să reînceapă negocierile, spunând în același timp că e foarte important să se consolideze relațiile comerciale între cele două părți, uh, și vreau să spun că nimeni nu ezită când vine vorba de a se angaja în acest proces, nicio parte. Acordul privind uh, liberul schimb face parte din acest uh, efort, o parte importantă, pe de altă parte, din 2013 încoace am continuat pe plan bilateral discuțiile, numai uh, am avut o serie de grupuri de lucru care au avut loc și discuțiile au fost foarte utile. Deci nu putem să spunem că negocierile nu uh, au existat deloc. După summitul din octombrie s-a hotărât că uh, cei doi principali negociatori, eu însămi și doamna Anita Praven, să ne întâlnim și într-adevăr am, uh, ne-am întâlnit în New Delhi în octombrie când am evocat o serie de capitole unde se evidențiaseră o serie de evoluții politice deosebite. Între timp, în uh, India au existat o serie de evoluții în ultimii ani, dar și în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, asta am evocat în uh, această discuție uh, și atunci aceste schimbări trebuie să se uh, Uh, reflecte în negocierile care vor reîncepe, când vor reîncepe, pentru că a trecut mult timp din 2013 încoace. Am avut deci discuții foarte bune în ce privește SPS, TBT, achizițiile publice, investițiile de asemenea, indicațiile geografice, dar și uh, comerț și dezvoltare durabilă. Deci lucruri pe care le-am evocat la New Delhi, când m-am deplasat acolo și suntem din ce în ce mai conștienți de diferențele dintre pozițiile noastre respective și de ce se poate uh, obține în negocieri. Și atunci am hotărât că vom continua pe plan tehnic să explorăm aceste capitole care sunt pur și simplu principale, nu, nu singurele, dar capitole cheie între cele două părți, așadar, iar negociatorii șefi se vor pune în contact și întâlni probabil la sfârșitul primului trimestru sau la începutul cel al doilea trimestru din acest an ca să vedem cum stăm și care ar fi mm, recomandările pentru a relua negocierile, dacă se poate întâmpla așa ceva, ne uitând, bineînțeles, nici că statele membre și alte părți interesate să poată să prevadă cam ce se poate obține în cursul acestor negocieri. O chestiune care a fost evocată de câțiva ani încoace se referă la protecția investițiilor, acordul respectiv, și vreau să spun că el face parte din acordul, din negocierile actuale privind liberul schimb. Asta își dorește și India, de altfel. Probabil că vă amintiți, uh, stimați membri, cum că India, la sfârșitul lui 2005, s-a pus de acord asupra unui nou uh, model și a trimis uh, statelor membre în ce privește acordurile bilaterale de investiții o serie de scrisori cum că își dorește ca aceste acorduri să fie Uh, să fie terminate, bineînțeles că ar fi bine ca ele să fie menținute până când avem ceva um, în noul acord. Din păcate, însă o serie dintre aceste acorduri bilaterale au și expirat între timp. Există niște asemănări între modelul indian de uh, Uh, investiții bilaterale și ceea ce avem noi, de pildă transparența și posibilitatea de a avea o cale de atac facilitată, inclusiv posibilitatea eventual de a ne inspira din modelul multilateral sau acces la sistemul multilateral, dar există și diferențe legate de taxe și impozite de posibilitatea de a face recurs pe lângă instanțele, instanțele naționale, dar și uh, tratamentul legal, etc. Deci există asemănări, dar și diferențe și discutăm între părți să vedem ce se poate face, care sunt care e nivelul de flexibilitate, care sunt problemele. Încă o dată, la începutul lui aprilie ne vom întâlni din nou, vom trage linie și sperăm să existe niște linii directoare clare pentru anii viitori, lucruri care încă n-au fost hotărâte, dar sperăm ca lucrurile să se miște în Bruxelles anul viitor. La Bruxelles. Doamna ambasador cum vă rog. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor eurodeputaților. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa și de a vă comunica informațiile pe care le am. Îi mulțumesc negociatorului șef care a făcut o prezentare foarte clară a situației negocierilor din acest moment. Da, la 14-a 14 reuniune la cel mai înalt nivel, declarația oficială a transmis un semnal clar al liderilor că sunt angajați uh, față de relansarea negocierilor pentru un acord uh, cuprinzător și benefic reciproc. India este gata să înceapă negocierile, dar înțelegem că, așa cum a spus foarte clar partea europeană la reuniune, pentru ca aceste negocieri să poată să înceapă, condițiile trebuie să fie corecte. Cu alte cuvinte, să avem precondițiile bine stabilite. Cum spunea negociatorul șef al Uniunii Europene, am avut o rundă de discuții foarte bune în noiembrie, au fost foarte utile. Uh, au avut loc diverse discuții. Liderii care se ocupă de cele 13 capitole diferite uh, s-au referit la ele într-o manieră potrivită din punct de vedere al timpului. Uh, și negociatorul șef a propus să avem o nouă rundă de discuții în aprilie. India este angajată față de reluarea uh, foarte curând a negocierilor pe marginea acestui uh, acord, pentru că pentru noi atât investițiile cât și comerțul sunt extrem de importante. În ianuarie am fost la Delhi și după reuniunea cu autoritățile, am toate motivele să sper că vom face progrese importante anul acesta privind relansarea negocierilor în sine. Vreau să spun că în momentul în care India, după o decizie a cabinetului, a transmis uh, un mesaj că ar dori să să pună capăt tratatelor uh, de investiții existente cu mai mult de 18 țări. Lucrul acesta s-a datorat uh, existenței unor uh, dificultăți, unor greșeli în acest text. Am trimis un model de text tuturor, susținem acest model de text, suntem gata să începem negocierile pe marginea acestui model de text, chiar și cu statele membre ale UE, dar în primul rând negocierile cu Uniunea Europeană a fost un gest uh, general valabil, nu a fost uh, adresat doar Uniunii Europene. Uh, încheierea acestui tratat sau faptul că se reziliază acest tratat nu înseamnă că se pune capăt tratatului înainte de data Uh, încheieri, um, cancelări, um, anulării acestui acord, se va încheia o clauză uh, tip sunset care va prelungi acordul respectiv pe o perioadă de vreme, 15-20 de ani. Suntem gata să negociem asemenea acorduri cu statele membre, cu statele individuale, dacă este ne nevoie de așa ceva, dar știm că de fapt trebuie să negociem cu Comisia Europeană pentru că așa spune tratatul de la Lisabona. Trebuie să înțelegem că India este o țară în dezvoltare, sunt multe sectoare foarte avansate, dar sunt uh, alte sectoare care sunt rămase în urmă. Deci sunt foarte multe sectoare în care India poate să se deschide, poate să fie liberală, uh, pentru că e interesul național, nu crearea de locuri de muncă sau altceva, dar însă, însă trebuie să avem și, uh, să fim și foarte atenți, să fim foarte precauți și să recunoaștem aceste, aceste chestiuni. Primul ministru crede că trebuie să ajungem la un acord comercial și de investiții cu Uniunea Europeană, astfel încât să fie profitabil pentru ambele părți. În ultimii patru ani, India a făcut foarte multe schimbări uh, ale politicii sale, care au o influență asupra atitudinii noastre și asupra modului în care vedem negocierile. Suntem hotărâți ca lucrurile să meargă. Între timp, comerț, schimburile comerciale dintre Uniunea Europeană și India au crescut, investițiile au crescut, uh, Uniunea Europeană a participat la inițiativele emblematice ale Indiei în materie digitală, de exemplu, Banca Europeană pentru Investiții și-a deschis o filială la New Delhi, lucru care ne mulțumește foarte mult și am început deja niște programe uriașe și inițiative cu această bancă avem de asemenea un mecanism de facilitare a investițiilor pentru investițiile europene în India. Majoritatea se referă la împărtășirea de, de cele mai bune practici și tehnologii inovatoare. India va anunța o politică industrială revizuită avem un proiect de lege privind uh, protecția datelor care se referă la stocarea și utilizarea legală a datelor, mult mai aliniate la politica europeană decât orice altă politică. Deci, domnule președinte, doamnelor și domnilor, există o logică clară astfel încât Uniunea Europeană și uh, India să se uh, Uh, implice în aceste negocieri. Voi face tot posibilul ca să facilitez și să susțin uh, eforturile negociatorilor șef de ambele părți. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna ambasador, pentru această intervenție. Domnul Beneman are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ambasador, doamnă König, ne bucurăm că sunteți aici. Am încercat să înființez un grup de monitorizare în trecut, dar nu prea aveam ce monitoriza sau nu prea aveam ce raporta. Se pare că există niște semne pozitive pe care le-am auzit în această dimineață uh, ca rezultat al reuniunilor experților tehnici și salut acest lucru. Dar suntem cu toții nemulțumiți că de fapt nu s-au făcut progrese. Realitățile pe care le-am auzit uh, nu durează de 5 ani, pentru că în privința negocierilor suntem blocați de vreo 5 ani. Vorbim de piață din punctul nostru de vedere, vorba de 1,2 miliarde de persoane, un potențial uriaș, foarte calificat, în alte diplome de învățământ superior. Bunurile de lux sunt, au taxe vamale foarte mari, eu știu, sunt foarte multe mașini de lux uh, uh, care s-au ajuns în India și din păcate și whisky-ul scoțian. Dar mă preocupă uh, altceva, pentru că dacă analizăm situația, nu e vorba numai de câteva sectoare, ci se pare că situația este generală. Deci nu e vorba numai de accesul la piață, al serviciilor sau altele, e vorba de, eu știu, achiziții guvernamentale sau industria farmaceutică. Deci cred că tre- avem nevoie de o restartare a acestui acord. Cred că trebuie să înceapă renegocierile cât mai curând, însă am întrebări importante apropo de cum mergem mai departe. Uh, am fost la Buenos Aires la reuniunea Organizației Mondiale a Comerțului și uh, am văzut că, de fapt, abordarea este nesănătoasă în ceea ce privește comerțul. Trebuie să vedem de ce durează atât de mult, care este esența, care sunt problemele reale. India chiar este angajată față de comerțul liber, chiar crede în comerțul liber, Mm, din câte am înțeles, chiar și expresia comerț liber este problematică în anumite sectoare în India. Deci, cum spuneam, trebuie să restartăm negocierile. Salut cele spuse de doamna ambasador apropo de aspectele pozitive ale chestiunii. Și mai am două întrebări. Uh, prima, vorbim despre un acord de investiții și un acord comercial după uh, hotărârea privind Singapore de la Curtea Europeană de Justiție, vom uh, reevalua faptul că în acest acord comercial avem și investițiile. N-ar fi bine să le eliminăm ca să accelerăm negocierile așa cum s-a făcut uh, cu Noua Zeelandă sau vor continua uh, Uh, incluzând și investițiile în acest acord, pentru că așa a început înainte de hotărârea Curții Europene de Justiție privind Singapore. Deci asta este o întrebare. Eliminăm investițiile sau nu? Și apoi, a doua întrebare, cum restartăm uh, negocieri. E vorba de uh, situații fundamentale, chestiuni fundamentale legate de comerțul liber sau sunt probleme care pot fi rezolvate? Și cum anume putem să restartăm tot procesul și să-l accelerăm? Cam asta este ce aveam de spus, domnule președinte. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că asta este viziunea noastră comună sunt mai mulți uh, eurodeputați care doresc să ia cuvântul și o să limitez la un minut. Carolin. Da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezentare, pentru această trecere în revistă a negocierilor. Îi salut pe negociatoarea șefă, dar și pe doamna ambasador Cuma. E interesant să aflăm despre ce se negociază. Mi-aș dori însă să, ca mandatul negocierilor să fie public, asta ar garanta mai multă transparență. În ce privește protecția investitorilor? Ehm, ce spune Comisia despre noul model? Cum va arăta el? Pentru că ehm, este nevoie de reglementări, dar și ca instanțele naționale să fie apte să funcționeze înainte de înființarea unui sistem internațional de stingerea litigiilor. Deci, mi-aș dori și un capitol al durabilității în tratatul cu India și din punctul de vedere al Comisiei ce anume ar trebui să fie negociat. De asemenea, mă interesează unele precondiții care ar trebui să fie ratificate ca să permită continuarea negocierilor. Gudelive, întâi, după aia Christopher Fielner. Domnul Fielner este bolnav, avem mulți colegi care sunt răciți. Îi mulțumesc doamnei ambasador și reprezentantei comisiei pentru prezentările făcute. Este clar că s-a pierdut poate momentul optim pentru negocieri, ceea ce este păcat, pentru că India este cea mai mare democrație din lume. Și noi și partea indiană ar trebui să fie de acord că aceste negocieri trebuie să fie urgentate. În ce privește protecția investițiilor, aș avea o întrebare, pentru că este o chestiune care ne preocupă. După, conform tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană are competențe, dar există și o directivă adoptată încă în fosta legislatură care spune că acordurile bilaterale pot să rămână în vigoare dacă uh, încerci să găsești momentul uh, propice pentru uh, încheierea unui tratat, mi se pare că este contraproductiv să desfințezi ceea ce funcționa bine încă de decenii. Sigur că ne dorim un nou sistem, dar acest nou sistem nu există încă și noi trebuie să rezolvăm problemele prezente. Mulțumesc. Din partea verzilor, doamna Miner. Din partea GUE, mă scuzați. Așa. Sunt onorată, domnule președinte. Domnule președinte, negocierile cu India nu au evoluat uh, din 2007 încoace și acum, gândindu-ne la ce se întâmplă în Asia, noi suntem cel mai mare partener uh, comercial al Indiei, dar lucrurile se schimbă. China vine pe locul 2 și importanța Uniunii Europene este redusă iar implicațiile geopolitice ale situației sunt absolut clare. Am câteva de întrebări de pus comisiei ce a promis Comisia să pună pe masă în această situație? Am auzit uh, problema liberalizării vizelor, de exemplu. Există vreo intenție să se ofere acest lucru Indiei? Indienii trebuie să îndeplinească niște cerințe de etichetare de, de, deocamdată de Uh, și nu ar trebui să se vorbească despre o înțelegere uh, fără respectarea acestor standarde, mai ales că vorbim de siguranța alimentară. Cât privește uh, liberalizarea și externalizarea lucrătorii din lume sunt în situații contradictorii, fără niciun fel de protecție și situația se va înrăutăți dacă ne confruntăm cu capitole ca în TISA. Uh, Uh, și încă ceva. Ce poate face Comisia pentru a include aici uh, ideea că trebuie să fie folosite în primul rând remediile naționale? Klaus Buchner pentru Verzi. Mulțumesc. Este pregătită Comisia să încheie un uh, tratat în care să fie garantată o dezvoltare robustă a comerțului și economiei, pentru că robust înseamnă și că trebuie să existe sancțiuni dacă apar dificultăți. Cea de-a doua întrebare. Ce se întâmplă cu medicamentele generice? Pentru că în trecut au existat probleme cum dorește Comisia să rezolve această problemă? Și mulțumesc. În final, Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult. Președintele Tusk, președintele Juncker și înalta reprezentantă, doamna Mocherini au accentuat importanța nediscriminării în India și aș vrea să pun o întrebare, pentru că este și doamna ambasador aici. Cum uh, se rezolvă chestiunea rezolvată Uh, cum se rezolvă problema legată de discriminarea persoanelor care nu sunt incluse în niciun fel de castă. Uh, sunt persoanele care sunt total lipsite de drepturi, uh, cele mai lipsite de drepturi din lume și au o influență asupra relațiilor. Doamna ambasador, vi s-a adresat o întrebare directă. Doriți să răspundeți la această întrebare? Doamnelor și domnilor, răspunsul e foarte simplu avem tradiții vechi și avem și o Constituție și există niște principii ale politicii de stat uh, care se reflectă în legile noastre. Legile noastre uh, au fost create foarte cuprinzător, au fost stabilite la nivelul uh, central și la nivelul guvernelor regionale. Orice discriminare pe baza castei, sexului, religiei și crezului sunt eliminate E vorba de o țară de 1,3 miliarde de persoane. Sigur că apar incidente în fiecare zi și sunt mecanisme care se rezolvă uh, pentru a rezolva aceste chestiuni la nivel uh, juridic într-un tribunal independent, printr-o procedură judiciară independentă. Deci noi considerăm că avem mecanisme adecvate de a rezolva aceste probleme. Este o chestiune internă de care ne ocupăm și în, acest, în luna august anul trecut, Parlamentul European a recunoscut acest lucru în rezoluția care a fost adoptată pe 13 uh, septembrie. Nu pot să neg că apar incidente în fiecare zi, dar într-o populație ca noastră, cu 29 de state cu culturi și religii diverse și condiții diferite, chestiunea trebuie văzută holistic. Uh, și pentru că fiecare caz, de fapt, este specific și specializat, însă apreciem îngrijorarea dumneavoastră și mulțumim doamnei deputat pentru intervenție. Mulțumesc, doamna ambasador. Doamna König, 5 minute. Mulțumesc foarte mult. Eu vorbesc repede, deci sperăm că o să mă poată urmări interpreții. Am de făcut un comentariu, cum, uh, spuneam, cum spunea doamna ambasador uh, despre preconegocieri. Sunt de fapt discuții de explorare, ca să vedem ce ne putem aștepta. Asta e răspunsul la prima întrebare. Apoi, ce încercăm să ne asigurăm că vom face, și anume că orice propunem pentru discuțiile ulterioare din acest an trebuie să fie astfel încât să se poată lua o hotărâre uh, și toată lumea să știe care sunt așteptările și care sunt liniile roșii de fiecare parte. Astea sunt precondițiile minime pentru a reîncepe și pentru a încheia negocierile. Pentru că ce ne oprește acum este următorul lucru. Ambele părți au așteptări mari și s-au făcut puțin, au avut uh, puține, loc puține discuții uh, referitoare la flexibilitate. În negocierile anterioare, care au fost suspendate în 2013, noi am arătat că putem fi flexibili, dar lucrurile au evoluat și trebuie să vedem unde stăm în momentul acesta investițiile. Am menționat în prezentare faptul că India a insistat asupra menținerii investițiilor în acest acord. Evident, după decizia curții, nu abandonăm politica, vom continua și vom discuta esența nu, protecției investițiilor propusă de Uniunea Europeană și de asemenea și noul model pe care îl are India pentru acest uh, contract ce se va întâmpla în viitor e prea devreme să putem spune. Trebuie să ne concentrăm în acest moment pe ce vrem să realizăm de ambele părți și dacă există un punct de întâlnire, să sperăm că există un punct de întâlnire. Uh căile de atac locale și uh, folosirea lor exhaustivă. Este foarte important, dar nu trebuie uh, să ne complicăm un sistemul național. Sistemul național durează prea mult pentru a rezolva chestiunile în India. Asta este un aspect uh, absolut esențial pe care îl vom discuta, pentru că am dori să avem posibilitatea să finalizăm în momentul în care se fac investiții și sunt litigi legate de investiții, să putem finaliza repede lucrurile. În ce privește mandatul, nu pot comenta, este în mâna Consiliului care va publica mandatul. Comisia a spus foarte clar ce avea de spus. Noi dorim să se publice toate mandatele. E o altă hotărâre. Nu recent s-a publicat mandatul pentru Chile. În ce privește capitolul privind ISC, Uh, aici dorim să avem discuții față în față cu India pentru că este o chestiune complicată. Avem ambiții foarte mari în acest capitol. Indienii nu au acest capitol de uh, uh, dezvoltare durabilă în acordurile obișnuite pe care le încheie. S-au făcut foarte multe comentarii de ambele părți ca și cu alt partener comercial, capitolul de dezvoltare durabilă este extrem de important pentru că mm, nu suntem în acest moment uh, în situația de a lua uh, o hotărâre apropo de includerea sancțiunilor sau nu. Cum spuneam mai devreme când am discutat despre Mexic, încă n-am încheiat acele negocieri între diferitele părți interesate din Uniunea Europeană, dar suntem gata să facem pași înainte când se ia o hotărâre în această privință și să sperăm că nu va fi prea târziu în viitor. Nu o să aruncăm tot ce am făcut acum din negocierile până în acest moment, dar sunt chestiuni care sunt noi și trebuie să ne gândim la aceste schimbări privind, eu știu, sistemul de rezolvare, de soluționare a deci- litigiilor. Alte chestiuni importante se leagă de flexibilitate conform uh, Organizației Mondiale a Comerțului în materie de medicamente. Suntem uh, angajați cu India din negocierile anterioare uh, și nu vom da înapoi. Înțelegem importanța medicamentelor generice pentru industria respectivă, nu numai pentru India, dar pentru toate țările în dezvoltare. Nu discutăm despre coborârea standardelor în ce privește siguranța alimentară, iese din discuția așa ceva. Mergem pe politica tradițională în ce privește serviciile și este o chestiune cheie. Mulțumesc foarte mult, doamnă Koenig. Domnul David Campbell Bannerman, doriți să rezumați tot într-o singură propoziție? Domnule președinte, Aș vrea un raport Campbell, chiar dacă nu folosim întreg numele Campbell Bannerman. Aș vrea totuși să ajungem la un raport înainte să ieșim din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. We switch to the votes. Uh... Trecem acum la voturi, uh, nu? Și, ca de obicei, o să începem cu un vot de testare ca toată lumea să verifice dacă merge cartela de vot. Deschidem votul de testare. And the vote is closed. A închis votul. Totul pare să funcționeze bine. Deci trecem la primul vot. Este vorba despre rezultatul uh, întâlnirii tripartite în legătură cu pachetul de modernizare antidumping. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu o largă majoritate. Felicită raportorului, domnul Fielner. Următorul subiect, punctul 16, un aviz privind sistemul Uniunii Europene pentru resurse proprii, raportor domnul Wim van de Kamp. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Nu, caduc, mă scuzați. Compromisul 2 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, încă o dată vă rog, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Amendamentul 19 Amendamentul 27 pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Compromisul 7 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Se respinge, în mod evident. sunt alte amendamente retras și ajungem la compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 35 data viitoare vă rog să numerotați corect amendamentele. Bun. În cazul acesta ajungem la votul final, care va fi vot electronic. S-a deschis votul. Se pare, îmi spune secretariatul, că a existat o numerotare greșită. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări domnului Vin van de Camp. Punctul 17. Recomandări adresate uh, privind acordul cuprinzător Uniunea Europeană Azerbaidjan. Raportor este domnul Dacula. Se propune să votăm în bloc. Se pare că nu există păreri împotrivă pentru. Pentru amendamentele de la 8 la 19, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, un vot electronic, s-a deschis votul. și s-a închis votul. și se adoptă cu o amplă majoritate. Mulțumesc foarte mult. Acesta a fost scurta noastră sesiune de vot în această dimineață. So, if you would like to leave the room... Dacă doriți să părăsiți sala, vă rog să o faceți în liniște. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi, Trecem la punctele 18 și 19. Este vorba despre Organizația Mondială a Comerțului, stimate colegi, stimați colegi. E vorba despre raportul delegației la conferința parlamentară OMC și conferința OMC de la Buenos Aires și, la modul general, cum vor continua lucrurile, pentru că noi cu toții știm că rezultatul conferinței din Buenos Aires a fost o mare decepție și pune sub semnul întrebării buna funcționare a OMC. Delegația Parlamentului European a fost formată din 14 membri, și a participat la ședința anuală a conferinței parlamentare, care s-a uh, desfășurat înainte de conferința OMC. Și bineînțeles că au avut loc și o serie întreagă de contacte bilaterale cu miniștrii, cu, de pildă cu ministrul Seco din Japonia sau Cubo din Australia, ministrul Fori din Argentina. Deci, delegația, sigur că a avut uh, activități uh, rodnice. Dar, stimate colegi, estimați colegi, conferința parlamentară și uh, Comitetul Permanent al uh, conferinței parlamentare a discutat mult despre un document privind uh, această conferință parlamentară. În sfârșit, acest document a fost redactat, dar fără un conținut esențial, pentru că nu am putut uh, să cădem de acord și să elaborăm constructiv uh, o soluție de compromis uh, cu reprezentanții celor 60 de parlamente. În mod special în legătură cu o țară despre care am vorbit astăzi, India multe din chestiunile politicii comerciale mondiale au fost blocate. Reprezentanții Indiei nu au avut decât un mare interes și anume problema um, securității depozitării alimentelor care ar trebui să fie uh, tratată și rezolvată. Asta a dus la uh, faptul că în multe alte domenii nu s-au putut atinse uh, nu s-au putut atinge rezultate de substanță. Deci trebuie să vedem cum procedăm pe viitor cu această conferință parlamentară, pentru că din punctul meu de vedere, nu are niciun uh, rost dacă se întâlnesc număr mare de parlamentari din multe țări timp de două săptămâni pentru a produce după aceea un uh, document nesemnificativ pe care nu-l cunoaște nimeni. Noi uh, am întrebat uh, persoane care ar trebui să fie interesate dacă cunosc acest uh, document și toți au spus nu. Deci nu are rost să lucrezi astfel, pentru că noi ar trebui să consolidăm dimensiunea parlamentară. Noi, în calitate de parlamentar, ne dorim ca Organizația Mondială a Comerțului să funcționeze și să facă progrese. Dar dacă ajungi într-o situație în care nu ajungi la rezultate uh, vizibile, uh, întreg exercițiul nu mai are niciun rost. Am discutat și uh, săptămâna trecută în Comisia echipa noastră permanentă și am făcut niște propuneri de reformare a acestei conferințe parlamentare. Iar în februarie la Strasburg vom mai discuta o dată această chestiune. Vom distribui în comisia noastră acest document și vom încerca să facem să parvină și uh, altor parlamente acest document pentru ca la întâlnirea din martie să putem discuta aceste propuneri de reformare, pentru ca această conferință parlamentară să fie una care să aibă uh, o rațiune. În al doilea rând, această conferință MC11 nu a elaborat nici ea un document cu caracter obligatoriu. La început uh, au existat unele speranțe în legătură cu obiectivele care ar putea să fie atinse. Am discutat de pildă dacă interdicția uh, subvențiilor în domeniul pescuitului ar fi un obiectiv tangibil pentru a uh, garanta un pescuit durabil au existat și unele discuții legate de servicii, despre comerțul electronic. Toate aceste chestiuni au fost discutate, dar nu s-a ajuns la uh, nici o concluzie privind următorii pași care să devină obligatorii. Deci, acum, poate că se va ajunge la unele acorduri dacă anumite state uh, se vor asocia într-un grup. Dar asta nu este o abordare multilaterală. De aceea, eu cred că ar trebui să ne gândim intens la viitorul Organizației Mondiale a Comerțului. Și aici ne punem întrebarea dacă timp de doi ani uh, faci pregătiri aproximativ 3.000 de oameni, poate mai mulți, se întâlnesc la Buenos Aires și rezultatul este uh, unul uh, lipsit de vizibilitate, te întrebi cât de eficient este acest sistem. Noi, în Parlamentul European, ar trebui să uh, găsim o soluție să turăm într-un fel acest motor. Ar fi o prioritate pentru Parlamentul nostru în anul curent, pentru ca acest sistem să poată fi menținut în viață. Pentru că eu cred că acest sistem este esențial pentru orientarea economiei Uniunii Europene. Deci, aceasta ar fi o scurtă introducere din partea mea și le-aș da cuvântul acum celorlalți membrii delegației dacă doresc acest lucru. Și, nu știu, domnul Rubic, domnul Winkler nu mai sunt prezenți în sală. Ima. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cred că introducerea dumneavoastră a fost perfectă, foarte concretă, foarte completă și foarte profundă. Și cred că din toate punctele de vedere e nevoie să ne gândim și să analizăm cum vrem noi să evolueze Organizația Mondială a Comerțului, cum să funcționeze adunarea parlamentară și ce mecanisme de informații, informare trebuie să folosim. Adevărul este că, dincolo de faptul că rezultatul a fost absolut uh, lamentabil după cele spuse de președinte, am tras niște învățături, învățăminte apropo de modul în care le putem îmbunătăți ca să vedem tot ce n-a funcționat, uh, ca să încercăm apoi ca lucrurile să se schimbe. S-a vorbit despre puținul interes uh, trezit de documentul pe care l-am aprobat. Eu cred că e vorba în primul rând de conținutul documentului. Însă trebuie să colaborăm cu toți reprezentanții societății civile și a organizațiilor uh, neguvernamentale, reprezentanți ai organizațiilor sociale și ai organizațiilor uh, de, sindicale, uh, ca să le spunem ce înseamnă conferința parlamentară și conferința ministerială. Uh, există o practică, nu dând la o parte toate populismele și extremismele și protecționismele dreptei care se uh, îndreaptă împotriva globalizării, și care sunt în favoarea naționalismelor extreme, dar dincolo de aceste mișcări și dincolo de aceste grupuri politice, există o majoritate care afirmă că uh, sunt în favoarea multilateralismului, a globalizării. Trebuie să vedem uh, cum putem uh, să facem ca această majoritate să ne permită să progresăm pe această cale. Trebuie să ne gândim la provocările cu care ne confruntăm în ce privește comerțul internațional, dezvoltarea globală durabilă. Parlamentul European are posibilitatea să aibă un rol de lider pozitiv și de implicare pozitivă. Deci sunt de acord că este necesar să avem această dezbatere și să vedem să facem propuneri concrete. Mulțumesc! Thanks a lot, uh, David Martin. Mulțumesc, David Martin. Mulțumesc. Bineînțeles că sunt de acord că a fost un eveniment uh, care ne-a decepționat. Dar mm, uh, să ne gândim uh, nu doar la nivelul ministerial, să ne gândim la declarația de la Buenos Aires. Nu trebuie să subestimăm faptul că uh, patru state eh, din America Latină au încercat să apere sistemul eh, OMC și sistemul multilateral. Și după aceea a existat și o declarație de la Buenos Aires privind eh, situația femeii uh, au fost uh, state care au cerut ca femeile să poate să se implice mai mult în uh, activitățile comerciale. Acestea au fost niște rezultate uh, pozitive. Dar, la modul general, sunt de acord cu analiza dumneavoastră, însă să nu încercăm să aruncăm și bebelușul odată cu apa din scaldă. Deci, Trebuie să ne gândim uh, că există uh, probleme în cadrul OMC, dar trebuie să exercităm o presiune parlamentară asupra uh, eficientizării acestei organizații, pentru că trăim, de fapt, niște vremuri neobișnuite și știu că există și o lipsă de apetență a americanilor în a se angaja mai mult în această perioadă în uh, stimularea uh, economiei globale. Da, eu cred că uh, trebuie să acționăm totuși pentru eficientizare în viitor. Mulțumesc, Paul Rubic. Mulțumesc foarte mult pentru că pentru noi această conferință a arătat cât de dificil este de fapt să poți uh, găsi un numitor comun, un cadru comun atunci când 160 de state sunt implicate, cu atât mai mult când anumite persoane au un drept de veto prin care pot bloca întreaga manifestare. Deci până la urmă este de mirare când poți ajunge la niște concluzii. Suntem conștienți de fapt faptul că OMC-ul necesită o reformare, nu doar pe plan ministerial, dar și în colaborarea noastră uh, cu celelalte parlamente și cred că în pașii următori trebuie să fim conștienți de această necesitate dacă dorim ca uh, să uh, rămânem conferința parlamentară a OMC-ului, trebuie să îmbunătățim uh, cadrul legislativ pentru buna funcționare. Deci uh, se dorește adâncirea relației cu noi parlamentari și, în ultimă instanță, sigur că uh, la finalul conferinței parlamentarii să fie la fel de bine informați ca și miniștrii. Deci uh, trebuie să fie îmbunătățită comunicarea uh, de pe plan ministerial uh, și pe plan parlamentar pentru a ne simți pe picior de egalitate. Trebuie să redefinim poate și obiectivele. Este vorba despre o dezvoltare durabilă. În timpul conferinței s-a vorbit prea puțin despre asta. Este nevoie de elaborarea unor strategii globale pentru ca obiectivele dezvoltării durabile să poată fi realizate. Pe mine m-a mirat și că pescuitul ilegal uh, nu uh, a dus până la urmă la uh, concluzii consensuale pentru combaterea pescuitului ilegal. Pentru că dacă aici nu ajungi până la urmă la concluzii, trebuie să găsești o altă uh, abordare pentru stabilirea unor reguli în acest domeniu și va trebui să ne preocupe mai intens. Mulțumesc! Uh, thank you, Chairman. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc secretariatului pentru că ne-a ajutat să înțelegem ce s-a întâmplat cu întâlnirea de la Buenos Aires. Da, a fost dezamăgitor pe plan multilateral, dar s-a spus că au existat și alte lucruri care s-au uh, întâmplat acolo, pentru că am avut niște întâlniri uh, legate de negocierile cu Mercosurul. Deci, practic, uh, în paralel cu întâlnirea principală. De asemenea, am întâlnit bilateral cu Australia, Australia cu ministrul uh, comerțului, dar și cu argentinienii. Acestea sunt convorbiri foarte utile pe care ne putem baza. La conferința parlamentară, eu și cu IMA am coprezidat o Uh, sesiune privind comerțul uh, electronic și internaționalizarea IMM-ului, o sesiune foarte dinamică, trebuie să spun, peste o oră de întrebări pe acest subiect. Bineînțeles că au existat și alte probleme, pentru că India și multe țări africane nici n-au vrut să audă despre comerțul electronic și Trebuie spus că la nivel interparlamentar asta trebuie să facem, să încercăm să influențăm lucrurile, să uh, promovăm astfel de dezbateri, iar parlamentarii înșiși să propună pe plan multilateral uh, subiecte cum ar fi uh, viitorul comerțului electronic. Da, ne-am fi dorit ceva de mai mare amploare, este dezamăgitor, dar am avut o serie de întâlniri în paralel care au adus o plusvaloare și deci este un progres domnule domnul David Campbell, Cameron. Mulțumesc foarte mult, pe scurt. Vreau să spun că cu toții suntem dezamăgiți în ce privește rezultatul efectiv al acestei conferințe de la Buenos Aires. Eu, care am mai fost niciodată la așa ceva, am fost uimit de că toată lumea a venit, nu a existat niciun boicot din partea unei uh, țări sau alteia Bineînțeles că țări precum India și Statele Unite au venit, dar au pus bețe în roate, din păcate. Chestiunea cea mai presantă acum, care se desprinde, este legată că nu prea avem uh, membri uh, ai uh, acestor panele de membri ai panelelor pentru rezolvarea disputelor, nu judecătorii propriu-zis. Uh, și au fost discuții în legătură cu uh, mașinile de spălat coreene sau cu, uh, să zicem, panourile solare chinezești. Uh, probabil că nivelul discuțiilor va crește pe măsură ce ne vom organiza în viitor. Uh, Sper în orice caz și, în sfârșit, partea parlamentară a fost foarte importantă aici. Faptul că am discutat despre comerț, că au existat oameni în sesiunea plenară din toată lumea, practic, constituind acest uh, parlament internațional, dar și instituțiile bilaterale sunt uh, foarte utile la rândul lor și Vreau să mulțumesc organizatorilor pentru că au uh, făcut uh, lucrurile așa cum trebuie. Doamna Heidi Hautala, mulțumesc! Mulțumesc pentru acest raport deosebit de complet. Din punctul de vedere al verzilor, această chestiune a aplicare, aplicării legilor, regulilor este foarte importantă și ca și colegii de mai înainte și noi considerăm că trebuie să găsim o uh, soluție la acest mecanism de rezolvare a litigiilor, disputelor, pentru că dacă nu putem să garantăm că regulile OMC sunt respectate efectiv, cum să credem că această organizație poate să vină cu noi reguli în materie de comerț electronic sau altele? Uh, este foarte, foarte dezamăgitor că americanii blochează nominalizarea unor noi persoane în panelurile respective și partea americană critică acest mecanism, poate într-un fel pe bună dreptate. Lucrurile merită să fie discutate în continuare. Vreau să spun de asemenea că E vorba aici de legăturile dintre OMC și comparațiile pe care le putem face cu Agenda 1 privind dezvoltarea durabilă. Pentru mine, ca și ecologistă, pe mine asta mă preocupă în cel mai înalt nivel. Trebuie consolidat dialogul între cele două entități, dar și cu Banca Mondială. Aș include Banca, Banca Mondială în aceste eforturi. Ar fi bine să avem așadar și de aceste organizații vorbitori prezenți în astfel de uh, formule. Asta este mai mult o observație generală în legătură cu cum funcționează Parlamentul nostru. Nu avem mecanisme ca atare pentru a urmări implementarea agendei 2030. Și este păcat, iar comerțul figurează la loc de cinste în această agendă. Mulțumesc foarte mult! Comisia, ce crede Comisia despre această minunată conferință, dacă dorește să ne spună câte ceva în legătură cu acest uh, subiect. Domnul Denis Rodena l-aș invita pe el să ne spună câte ceva în acest sens. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am luat notă de ce ne-ați comunicat de dimineață și vom informa și noi pe cei de la comisie în legătură cu strategia aleasă pentru OMC. Va dura ceva timp pentru că mulți membri ai OMC-ului încă se mai gândesc la cum și ce să facă pentru a remedia o situație cum a fost cea de la Buenos Aires, acea dezamăgire foarte mare și e clar că e momentul bilanțului pentru toată lumea, așa cum ați spus și dumneavoastră de dimineață. am mers acolo uh, cu ochii deschiși, ca să zic așa, înțelegând foarte clar că sunt mari probleme cu negocierile, mecanismul de negocieri actualmente și că există o serie întreagă de incertitudini, mai ales din pricina comportamentului administrației americane, care a început să obstrucționeze chiar și munca ordinară, ca să zic așa, normală, din cadrul OMC-ului și, în general, o lipsă de leadership politic uh, care să impulsioneze munca OMC-ului și credem că un astfel de sprijin și coloratură politice pentru aceste activități poate să fie aduse inclusiv de către parlamentari. Ceva util, ceva necesar pentru a ne menține concentrați pe soarta acestui uh, Uh, aceste organizații și pe locul său în central în sistem. Asta ne-am dorit, uh, șansele erau mici din start. Ce s-a întâmplat până la urmă a fost că uh, s-au pus pe masă niște propuneri concrete. De fapt, asta am făcut în ajunul întâlnirii tot anul trecut trecut, am încercat ca UE să preia această funcție de leadership, să propunem lucruri concrete, după cum v-am spus. Din păcate, eșecul a fost garantat atunci când nu, s-a, nu ne-a putut pune de acord asupra mm, a niciunui subiect din ce privește agricultura, ceea ce a avut un efect de domino asupra celorlalte subiecte de la conferență și nici uh, declarația ministerială nu a putut fi consemnată, ea indicând cumva niște jaloane pentru viitor, asta înseamnă în continuare incertitudine și mai înseamnă că trebuie să lărgim spectrul de abordări, să fim mai flexibili când vine vorba de această funcție de negociere a OMC-ului. Asta probabil se va întâmpla în următoarele luni iar pe partea de plura, pluraterală trebuie spus că sunt state membre care au putut să se pună de acord plurilateral, nu multilateral, în anumite grupuri de țări au făcut-o, ceea ce poate să însemne o bază de discuții viitoare pe la care noi suntem gata să participăm, pentru că aceste inițiative să rămână deschise și în aceeași măsură să fie în interiorul sistemului OMC, iar pe plan multilateral, noi sperăm că negocierile mai seamă ce privește subvențiile la pescuit să fie reluate și există uh, un punct uh, de vedere, uh, într-adevăr, așa cum a spus doamna Hautela, ca să încearcă să coincide aceste negocieri și cu agenda de dezvoltare durabilă a ONU. Ideea este să ne concentrăm în continuare nu numai pe OMC, pe funcționarea sa, pe instituția aceasta, dar uh, ne vom concentra foarte mult de asemenea și pe o altă mare sursă de incertitudini. E vorba de tot ce înseamnă rezolvarea litigiilor și instanța respectivă de judecată. Uh, care pune mari probleme. Comisara Malmström uh, a spus că e foarte riscant ceea ce se întâmplă. Chiar un risc existențial uh, pare să se profileze la adresa sistemului și ne vom concentra foarte mult pe asta noi la comisie. Vor exista și alte ocazii pentru a ne orienta în acest sens împreună cu Parlamentul, împreună cu Consiliul în perioada următoare, pe măsură ce lucrurile se așează uh, și uh, trebuie spus că doamna Malmström uh, va găzdui și o serie de întâlniri ministeriale în paralel cu Davos. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, și strategia trebuie să fie reflectată aici. E vorba de India, de Statele Unite, de alți parteneri, ce poate să facă Europa în raport cu aceștia plus con, propuneri concrete, astfel încât să-i uh, determinăm și pe ceilalți să rămână în interiorul sistemului multilateral. Da, vom mai avea și alte ocazii să discutăm asta, așa după cum am spus mai devreme. Datoria noastră parlamentară este aceea de a ne interesa de soarta conferinței, conferinței parlamentare, vom prezenta un document de reformă în curând. Îi vom uh, îndemna și pe alți colegi de alte parlamente să fie mai proactivi. Ne-am dorit să discutăm și cu cei doi comisari de resort uh, viitorul OMC-ului, de asemenea, pentru că și agricultura uh, de fapt, agricultura este subiectul cel mai important pe agenda OMC-ului și poate și alți vorbitori să fie prezenți. Va exista și un uh, workshop cu experți din afară să vedem cum să putem să îmbunătățim activitatea Organizației Mondiale a Comerțului Iată ce ne va preocupa în acest an, ce va fi pe ordinea de zi. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție în legătură cu această conferință, cea de-a 11-a. Trecem la punctul 20, raportul anual privind implementarea politicii comerciale comune. Raportor este doamna Saifi și dau cuvântul imediat, vă rog. Merci. Euh. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Iată proiectul de raport redactat privind aplicarea politicii uh, comune comerciale. Este o analiză la jumătatea perioadei de aplicare a strategiei europene și m-am bazat pe patru documente de referință strategia Comerțul pentru Toți, rezoluția Parlamentului European din 2016 privind strategia comercială a Uniunii Europene, raportul Comisiei publicat în septembrie anul trecut privind progresele strategiei comerciale la doi ani după punerea în aplicare și raportul Comisiei din 9 noiembrie privind punerea în aplicare a acordurilor de liber schimb. Punerea în aplicare a politicii comerciale comune are câteva elemente, mai ales uh, progresele tratatelor comerciale comerciale, utilizarea instrumentelor legislative și modul în care se desfășoară strategia comercială. Proiectul de raport se referă la diverse chestiuni, întrebări puse de comisie și mă voi referi doar la câteva dintre ele. În primul rând, reciprocitatea și garantarea condițiilor de concurență loială trebuie să orienteze punerea în aplicare a acestei politici a Uniunii Europene, nu numai prin negocierile comerciale, dar și instrumentele pe care le punem uh, la dispoziția tuturor. Apoi, un element central, după părerea mea, al mesajului care trebuie transmis de Parlament. Uniunea Europeană trebuie să aibă o poziție reactivă și să intervină imediat în cazul în care sunt disfuncționalități sau nu se respectă angajamentele balanțele comerciale. Uniunea trebuie să utilizeze toate instrumentele pe care le are și să dea dovadă de rapiditate trebuie să anticipeze aplicarea politicii comerciale comune și să vegheze la buna ei aplicare înainte să fie prea târziu pentru a acționa. În acest sens, cer ca punerea în aplicare a politicii comerciale comune și urmărirea ei trebuie să devină o parte importantă a strategiei comerciale a Uniunii Europene. Iată de ce cer ca resursele umane și financiare să fie sporite și să se creeze un serviciu specific al Comisiei pentru această temă. Mă refer la primul raport al Comisiei privind aplicarea ă, acordurilor de liber schimb. Mă preocupă faptul că firmele europene nu folosesc preferințele comerciale în aceste acorduri. Comisia trebuie să remedieze rapid acest ă, aspect, având o comunicare mai bună și însoțind firmele astfel încât să beneficieze de aceste acorduri. Este fundamental să continuăm să avem măsuri comerciale specifice pentru IMM-uri raportul Comisiei privind aplicarea acordurilor trebuie să dedice o parte specifică, o secțiune specifică IMM-urilor, astfel încât să se facă o analiză mai bună și să se îmbunătățească dispozițiile pentru IMM-uri. Trebuie să existe o strategie care să uh, fie dezvoltată pentru IMM-uri instrumentele care permit politicii comerciale să contribuie la promovarea și apărarea valorilor Uniunii Europene și conduc și la dezvoltarea uh, unei gestiuni responsabile a lanțului valoric. La primul schimb de vedere am discutat despre acest obiect. Trebuie să se dezvolte transparența și accesul la informație și să se îmbunătățească calitatea studiilor de impact toate mandatele de negociere trebuie să fie publicate, iar în ce privește aceste mandate, vă propun uh, ca la fiecare cinci ani să fie actualizate pentru a fi puse la punct. Comisia și statele membre trebuie să aibă o strategie de comunicare pe baza politicii comerciale comune și să includă toți actorii implicați, astfel încât să primească informațiile necesare și să dea răspunsuri la întrebări. Deocamdată asta este ce am de spus, deși sunt și alte elemente în proiectul de raport și voi urmări comentariile colegilor cu multă atenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și pentru socialiști și democrați. Are cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru această propunere. I, I talk on behalf of vorbi în numele colegei care este raportor uh, din umbră, Jude, mulțumește raportorului pentru proiectul foarte bun. Proiectul de raport stabilește un cadru foarte bine definit în ce privește materialele folosite și analizate este binevenit uh, pentru că vrem ca raportul să fie eficient. În ce privește chestiunile cuprinse, ne bucură faptul că o serie întreagă din prioritățile noastre sunt uh, aduse în discuție, mai ales în ce privește capitolul de dezvoltare durabilă trebuie să facem recomandări mai concrete comisiei și vom înainta amendamente astfel încât uh, să se bazează pe niște poziții prestabilite ale comisiei. De exemplu, față de modul în care putem folosi mai bine rețeaua delegațiilor Uniunii Europene. Uh, proiectul de raport este o bază pentru evaluare a modului în care uh, se ocupă Comisia de punerea în aplicare a acestor acorduri. Vrem să vedem ce există în raportul Comisiei privind utilizarea uh, scăzută a unor instrumente. De asemenea, sunt foarte multe lucruri care lipsesc, atât în ceea ce privește uh, elementele cantitative și calitative. Iată de ce propunem uh, amendamente care să ofere orientare corectă uh, legată de ce avem noi nevoie pentru a pun, urmări uh, punerea în aplicare a acestor instrumente. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru ECR, domnul Zahradil. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportoarei pentru acest raport. Considerăm că este bine redactat atât în ceea ce privește esența, cât și în ceea ce privește structura. Este foarte echilibrat și susținem majoritatea recomandărilor făcute de raportoare. Cred că avem trei întrebări sau trei rezerve, dacă vreți, pe care uh, le vom uh, prezenta și vom înainta și niște amendamente. Avem o rezervă legată de alineatul 20, care se referă la nevoia de a avea mai multe resurse umane și financiare pentru a pune, îmbunătăți modul în care se aplică politica comercială comună. E adevărat, dar este de asemenea adevărat că în cazul pregătirii și adoptării acordurilor de comerț liber. Vrem să accentuăm acest lucru pentru că deocamdată eh, vorbim de trei acorduri eh, cu Vietnam, Japonia și Singapore care ar trebui să fie înaintate către Parlamentul European pentru a obține acordul Parlamentului, însă sunt întârzieri, mai ales în ce privește acordul cu Vietnamul, Comisia ar trebui să aibă resurse suficiente ca să ne dea niște rezultate într-un timp rezonabil. Apoi aliniatul 24, care se referă la nevoia de întărire a Fondului European de Ajustare la Globalizare. Nu vă surprinde faptul că ECR-ul se opune acestui fond. Noi nu credem că este o soluție eficientă, din contră are efecte negative asupra liberalizării comerciale și am prefera măsuri la nivel național sau regional care poate să, fie, să poată să fie adaptate la fiecare situație în parte. Și în al treilea rând, ne lipsesc niște referințe privind comerțul digital și strategia de comerț digital din acest raport. Însă, în esență, uh, suntem de acord cu raportul și, cum spuneam, vom înainta niște amendamente pe baza acestor trei întrebări. Astfel, așteptăm negocierile cu raportorii din umbră. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Carolina are acum cuvântul. Da, Acum intră într-adevăr rândul meu. Mulțumesc foarte mult pentru propunere. Este vorba despre un raport foarte important. E vorba de implementarea acordurilor comerciale și știm cu toții că lucrurile nu funcționează întotdeauna așa cum ne-am dori. Mai ales în ce privește un follow-up, o monitorizare, eh, trebuie să funcționeze bine pentru că eh, trebuie până la urmă să vedem dacă totul corespunde așteptărilor noastre. Pentru mine a fost important eh, nu doar să încheiem acord comercial, ci să fie implementat corespunzător, iar în timpul implementării să urmărim acest proces pentru eh, a vedea imediat dacă există și un impact negativ. Sigur că și eh, societatea civilă, partenerii sociali trebuie să se implice în cadrul unor grupuri de consilieri naționali. Sigur că ar fi de dorit ca să existe și un sprijin financiar pentru ei, să existe un schimb de bune practici pentru a ajunge la un rezultat pozitiv în implementare. Ar fi de asemenea util ca toate capitolele privind durabilitatea să poată fi respectate și să existe sancțiuni dacă nu sunt respectate. Deci, societatea civilă să se implice mai mult, partenerii sociali să poată să contribuie la legitimarea politicii politicii comerciale. Parlamentul European este de asemenea important pentru mine și noi trebuie să ne implicăm mai mult de la bun început, din momentul adoptării mandatului până la finalizarea acordului. O altă chestiune la care doresc să mă refer lupta împotriva evaziunii fiscale, dar um, trebuie să existe și o luptă împotriva corupției. O altă chestiune pe care doresc să o menționez în ce privește serviciile digitale, trebuie să insistăm asupra ideii că fluxul de date transfrontalier trebuie să respecte standardele de protecție a datelor stabilite de Uniunea Europeană și acest lucru s-ar putea face și printr-o clauză orizontală obligatorie din punct de vedere juridic. În final doresc să mulțumesc raportoarei și raportorilor din umbră pentru activitatea de până acum. Thanks a lot uh, and um, let... Foarte mult și eu personal am de spus câteva cuvinte. Rolul delegației Uniunii Europene s-ar putea să fie și o întrebare adresată Comisiei. Care este rolul uh, nostru în procesul de aplicare al acordurilor comerciale. Iată ce cred eu. După părerea mea, este un acord uh, tacit, uh, nu? DG Trade și Serviciul European de Acțiune Externă se ocupă de partea politică a jocului și nu există, de fapt, o politică coerentă de susținere a aplicării acestor acorduri. Uh, cam asta este ceea ce cred eu. Poate mă puteți convinge de contrariu. Și în al doilea rând, nu există realmente un standard în ce privește punerea în aplicare. Sunt delegații care sunt realmente uh, Uh, implicate în aplicarea acestor uh, com, uh, acorduri comerciale, iar altele doar monitorizează aplicarea. N-ar trebui să existe un standard, apropo de ce fac delegațiile Uniunii Europene privind aplicarea acordurilor comerciale. De exemplu, există acorduri care cer susținerea a, a, acestor uh, activități comerciale. La unele activități, la unele delegații se face foarte mult, iar la altele mai nimic. Cum putem îmbunătăți activitatea delegațiilor noastre la nivel mondial pentru buna punere în aplicare a acordurilor comerciale? Și acum, doamna Oațo, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumim pentru aceste comentarii, dar înainte aș vrea să spun câteva cuvinte privind raportul, înainte de a răspunde la întrebarea privind aplicarea acestor acorduri și rolul delegațiilor Uniunii Europene. În primul rând, salutăm modul în care Parlamentul European a analizat în detaliu uh, aplicarea acestor uh, uh, acorduri. Este primul exercițiu pe care l-a făcut Comisia privind aplicarea acestor acorduri de liber schimb. Sigur, așteptăm cu nerăbdare sugestiile și comentariile făcute de eurodeputați, de dumneavoastră, apropo de cum putem îmbunătăți activitatea în acest domeniu. Cât privește întrebarea legată de rolul delegațiilor Uniunii Europene, ele au un rol crucial în aplicarea uh, acordurilor de liber schimb, mai ales dacă vorbim de delegațiile uh, unde s-a făcut un asemenea exercițiu de aplicare a unui acord de liber schimb de ceva timp de exemplu, delegația de la Seul, pentru că acolo uh, aplicăm un asemenea acord de liber schimb cu Corea de mai bine de 5 ani. Avem experiență bună în, din acest punct de vedere, iar rolul de bază al delegației Uniunii Europene este să aducă împreună ambasadele statelor membre și comunitatea de afaceri din zona respectivă pentru a identifica obstacolele și chestiunile referitoare la punerea în aplicare a acordului de liber schimb. Foarte adesea există o linie foarte, foarte susținere între uh, angajamentele asumate în aceste acorduri și barierele privind accesul la piață. În aceste două exerciții menționate, uh, Uh, Serviciul European de Acțiune Externă și delegațiile Uniunii Europene au jucat un rol important uh, pentru monitorizarea aplicării în ceea ce privește diferitele capitole, diferitele domenii. Să vă dau din nou uh, exemplul Coreei, unde avem capite sectoriale, farmaceutice și așa mai departe. Uh, ideea este să identificăm barierele și apoi uh, să discutăm aceste lucruri la grupurile de lucru și la comisiile regulate, unde discutăm punerea în aplicare cu partenerii noștri. Este de fapt rolul cel mai important al delegației. Iar dacă ne gândim la numărul de eh, acorduri de liber schimb care este în creștere, atunci, sigur, prioritizarea pentru DG Trade și pentru Comisie, ca și pentru Serviciul European de Acțiune Externă, sporește. Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult, doamnă. Doamna Safi. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc colegilor pentru intervenții după câte văd, există un consens privind orientările mari și discuțiile la nivelul comisiei noastre. Uh, dumneavoastră, domnule președinte, v-ați referit la uh, faptul că unele delegații nu prea acționează și că altele acționează intens. Trebuie să mergem pe această linie. Am ascultat tot ce s-a spus și vreau să spun ceva apropo de comerțul digital pentru că ar fi bine să-l uh, aprofundăm și să întărim uh, chestiunea aceasta a comerțului digital. Vor fi înaintate amendamente, amendamente, voi fi foarte atentă la ele și voi fi bucuroasă să lucrez cu uh, raportorii din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Realmente este un raport important și salutăm activitatea raportoarei noastre Există un termen pentru amendamente uh, pe data de 30 ianuarie, foarte curând, nu 30 ianuarie, la ora 10, la ora 12, la ora 12. Bun. Avem o săptămână de lucru pe marginea amendamentelor și apoi o să discutăm amendamentele pe 19 și 20 februarie. Vă mulțumesc foarte mult și uh, păstrăm legătura pe marginea acestei chestiuni. Trecem la punctul 21, interpretarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. Domnul Berendsen este raportorul nostru și unde o fi fiind? o să vină în curând. We will make uh, a break of two minutes and then I hope... Face o pauză de două minute și sper ca raportorul să ajungă. Perhaps I should have spoken. <laughs> Okay, so I reopen the session and uh, we have now the point. Redeschidem ședința, trecem la punctul 21 de pe ordinea de zi. Este vorba despre implementarea și aplicarea acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare. cu atenție această clauză de implementare în calitate de negociator privind schimbul de informații referitoare la acordurile internaționale. Domnul Broc și cu mine negociem împreună cu Consiliul de un an și jumătate acest aceste chestiuni și nu e deloc ușor să negociez cu Consiliul. Mai bine zis, cu serviciul juridic al Consiliului pentru a ajunge la un acord care să reflecte cerințele tratatului de la Lisabona ar trebui să partajăm toate elementele care țin de negocierile comerciale, începând cu primii pași, cu uh, mandatul acordat, conținutul mandatului. Iar trebuie să ne gândim care sunt uh, angajamentele în domeniul comercial uh, Comisia și Direcția Generală pentru Comerț uh, ar trebui să uh, ne furnizeze cu transparență conținutul mandatului. Și există în domeniul uh, pescuitului, de pildă, prevederi foarte clare în acordurile comerciale și totuși Parlamentul nu este informat pe picior de egalitate. O altă chestiune importantă în negocieri este că nu ar trebui să existe practica unor uh, prevederi provizorii asupra cărora să decidă Consiliul uh, excluzând Parlamentul. comerțul este doar o parte a jocului. Există o serie întreagă de acorduri în care uh, nu există claritate. Uh, gândurile și inputul Parlamentului nu sunt uh, până la urmă reflectate în prevederi, în formulări. Și din acest punct de vedere, nu se recurge la decizii consensuale privind tratatele care urmează să fie adoptate. Deci Parlamentul este uh, lăsat deoparte, ceea ce este o situație destul de neplăcută, nu sunt deloc favorabil unor asemenea proceduri. Pentru a evita uh, aceste formule. Domnul Brock și cu mine am propus săptămâna trecută conferinței președinților să pregătim o solicitare, să ne adresăm, de fapt, Curții Europene de Justiție. O parte din grupurile politice parlamentare au fost de acord cu această idee. Președintele s-a adresat în, printr-o scrisoare serviciului juridic pentru a face o asemenea plângere. Și cred că asta uh, va pune pe gânduri Consiliul uh, pentru uh, negocierile următoare. Eu uh, chiar sunt hotărât să ne adresăm curții europene de justiție dacă nu obținem rezultate mulțumitoare în lunile următoare. Deci, asta ar fi până la urmă și în ochii cetățeanului uh, o prezentare corectă a situației, pentru că este nevoie de mai multă claritate, mai multă transparență, de tratament egal, pentru că să ne putem îndeplini corect rolul de Parlament European și să ne putem implica în negocierile pe plan internațional. Deci a fost uh, o scurtă punere în temă în legătură cu negocierile și acum îi dau cuvântul raportorului nostru, domnul Benzen. Uh, uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc uh, pentru această informare în legătură cu negocierile directe care se derulează în acest domeniu. Am avut deja o discuție pe data de 4 decembrie 2017, în care am discutat problemele din punctul nostru de vedere și iată că acum există un proiect de aviz care a fost pus și pe site. Termenul limită de depunere a amendamentelor este 26 ianuarie, deci vineri, săptămâna aceasta. Am discutat subiectul și în anul trecut și am constatat uh, că există uh, probleme existente în relație cu Serviciul de Acțiune Externă, care a ignorat dreptul Parlamentului European să se implice în negocierea tratatului. Um, trebuie să fie consultat uh, Parlamentul Înainte de luarea deciziilor am discutat această chestiune și Parlamentul a fost informat în legătură cu ciclul de viață al tratatelor internaționale și mandatul de negociere și acum acest lucru se reflectă și în proiectul de aviz am mai discutat odată despre uh, acest document, deci uh, practic toată lumea a fost de aceeași părere. Mi-aș dori acum ca sugestiile de îmbunătățire a acestui text venite din partea colegilor și uh, amendamentele să sosească, să se refere la toate problemele pe care le-am avut și așa cum a spus și președintele comisiei, știm care este punctul de vedere a doamnei Malmström și așteptăm acum uh, altă atitudine uh, din partea, și din partea comisiei pe viitor. Tocmai de aceea am redactat acest proiect de aviz. Este tot ce aș vrea să spun astăzi. Mulțumesc foarte mult și eu sunt raportor din umbră, susțin acest proiect de aviz. Pentru că câteodată avem de-a face cu un comportament de-a dreptul de neînțeles din partea Consiliului. Noi de fiecare dată cerem să li se prezinte mandatul pentru negocieri. Bineînțeles că ne dorim ca acest mandat să fie public înainte de toate, însă este important ca noi, membrii ai Parlamentului, să fim informați, să cunoaștem exact conținutul mandatului. Iar în ce privește Marocul, am primit o scrisoare din partea Consiliului ca răspuns la solicitarea noastră, spunând că da, acum suntem deja implicați în procesul de negociere al articolului 40 și uh, vă vom informa E o nebunie, avem dreptul să primim această informație, deci uh, modul în care procedează Consiliul este de-a dreptul ilegal. Deci, Sper că va exista acum o presiune prin acest raport și prin pregătirea uh, acestei plângeri la Curtea de Justiție să pună puțin pe gânduri Consiliul. Nu există alte uh, înscrie la cuvânt Helmut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și eu raportorului pentru aceste observații introductive. Uh, sunt într-o totul de acord cu abordarea dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu uh, ideea că trebuie să luptăm cât se poate de serios și în strategia noastră să se afle și această uh, adresă, adresare la Curtea de Justiție, uh, dar aș adăuga poate și trei chestiuni pe care trebuie să le discutăm între noi studiul de impact uh, trebuie să fie abordat ca parte a pachetului strategiei interinstituționale. Pentru că și am mai discutat asta deja în Parlament. Studiul efectuat de Olivier Discuta privind uh, studiul de impact în ce privește respectarea drepturilor uh, omului în cadrul uh, tratatelor uh, privind dezvoltarea durabilă. Pentru că trebuie noi ne adresăm Comisiei din acest punct de vedere în timpul negocierilor pentru stabilirea unui mecanism, unui instrumentar dar în același timp nu uh, avem această abordare în ce privește metodologia de conlucrare interinstituțională. Iar în ce privește transparența, sunt 100% de acord cu ceea ce s-a spus, dar trebuie să ne gândim și la uh, cooperarea uh, în domeniul reglementărilor, pentru că trebuie să depășim până la urmă domeniul de activitate strict al Comisiei INTA. Deci trebuie să existe un acord care și din punct de vedere, din perspectivă externă, să încerce să reglementeze activitatea și în lucrare cu alte comisii uh, pentru uh, a ne putea uh, duce la îndeplinire politicile noastre. De asemenea, trebuie să ne gândim care sunt activitățile Comisiei în relație cu alte instituții internaționale, fie că este vorba de OMC, fie um, de alte uh, instituții internaționale. Noi avem, sigur, un grup uh, permanent uh, în ce privește OMC-ul, care primește informații, dar acest schimb de informații trebuie să fie mult mai bogat în relația cu Comisia. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc la rândul meu. Alte solicitări de a interveni, dacă nu e cazul, îi dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, doamna Ioana Leșciuc. Da, bună ziua, domnule președinte. Doresc să vă amintesc că în ce privește implementarea întregului acord interinstituțional privind mai bună legiferare a avut loc pe 12 decembrie la Strasburg și de asemenea, avem progrese în ce privește agenda reglementărilor în acord cu cele trei instituții și noi toți ne-am pus de acord în legătură cu articolul 50 al acordului în ce privește aranjamentele practice privind acordurile internaționale sperăm să ajungem la o concluzie uh, fericită. Mulțumesc! Deci, dumneavoastră sunteți mulțumite, dar în legătură cu articolul 40 încă așteptăm. Domnul Bernsen, raportorul nostru, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru comentarii țin seama de observațiile domnului Schulz și să vedem și care vor fi celelalte amendamente din partea colegilor. Bun, termenul limită 26 ianuarie la prânz și probabil în martie sau aprilie vom vota în comisie. Mulțumesc tuturor! Deci, acum aveți o pauză mai lungă de prânz, dar vă amintesc că avem o audiere privind verificarea investițiilor și va începe la orele 14.30 fix, nu la ora 15, la 14.30 ne reluăm activitatea prevăzută pentru această după-amiază. Poftă